ce este vorba. Dacă domnul uh, cu pulover alb vă face semn, vă rog frumos să, sim- să, să zâmbiți, e foarte important. Vă mulțumesc mult, așadar acum trecem la vot, dar mai întâi de toate am uh, o rugăminte la dumneavoastră. După ce încheiem votul, vă rog frumos să rămâneți uh, în sală pentru că am să vă transmit un lucru foarte important. Trebuie să fac o, o comunicare foarte importantă, deci rămâneți după vot. Acum trecem la vot. Este vorba despre raportul doamna, doamnei Niriada. Doamna raportor are dreptul să intervină timp de două minute. Aveți cuvântul. Da. Dragi colegi, domnule președinte, Având în vedere presiunile crescute asupra lucrătorilor în această situație economică uh, dificilă, Fondul European de Ajustare la Globalizare este deosebit de prețios. Este o oportunitate pentru statele membre să se asigure că persoanele care și-au pierdut locul de muncă în urma crizei economice au uh, ocazia de a dobândi noi competențe pentru a-și recăpăta accesul uh, pe piața muncii. Este un lucru vital, este o investiție în abilitățile și competențele pe termen lung, eh, care contribuie la viabilitatea economică a statelor membre. Este nevoie ca mm, cei eh, doi colegislatori eh, să introducă măsuri de aplicare a Fondului European de Ajustare la Globalizare în statele membre care se confruntă cu probleme economice, sociale și financiare. Este nevoie de mm, încurajare a asistenței și de facilitare a accesului la aceste fonduri la nivel regional. Sunt necesare soluții locale la nivel regional unde se înregistrează astfel de situații care se încadrează în domeniul de aplicare al Fondului European de Ajustare la Globalizare. De asemenea, acest fond permite o cooperare între statele membre și regiuni și schimburi de experiențe și expertiză. Vă invit uh, și vă, vă solicit să adoptați acest uh, raport. Iada. Vă mulțumim, doamnă Niriada. Trecem acum la vot. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Am alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Ați votat uh, cu toții? Văd că da. În cazul acesta, votul s-a închis. Raportul se adoptă. Sincere felicitări, doamnă Niriada. Kirtsos. Trecem acum la raportul domnului Kirtsos. Este vorba despre mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Haben alle colegi. A votat toată lumea. Ja. Das ist der Fall. Văd că da, în cazul acesta votul s-a închis și acest raport a fost adoptat. Doamnelor și domnilor, avem o mică problemă de natură tehnică. Fotografii nu vă pot uh, fotografia în momentul în care votați sau pe când sunteți ocupați cu cartelele de vot. Oricum vom termina rapid cu uh, voturile. Vreau să vă fac o propunere. Dacă rămâneți uh, la locurile dumneavoastră acum, Uh, vom permite fotografului să facă instantaneele de care are nevoie și după aceea vom continua votul. Sunteți de acord? Bine, atunci aveți dreptul să faceți ce trebuie să faceți, dar grăbiți-vă, vă rog. Sagen mal, bin ich da eigentlich auch fotografiert? Das ist einzige. Mă fotografiați și pe mine, de fapt? Sau nu? Eu sunt singurul care nu va fi fotografiat. Jungs. Mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru disciplina de care ați dat dovadă. Continuăm acum cu votul. Raportul Mureșan. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Haben alle Kolleginnen Ați votat cu toții? Văd că da. Votul s-a închis. Der Bericht ist angenommen. Raportul se adoptă. Trecem la raportul doamnei Iaten Machi, tot mobilizarea fondului uh, de globalizare. Vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Haben alle colegi... A votat toată lumea. Votul s-a închis. Raportul se adoptă. Trecem acum la raportul uh, domnului Tang. Tot vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? Este Văd că da. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul colegului González Pons. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Raportul se adoptă. Acum vă rog să fiți atenți o secundă. După cum știți, pe 16 iulie, un coleg Coven Mica, spune domnul președinte, a făcut o serie de